Bardzo proszę Państwa o zajęcie miejsc na sali. Da, doamnelor, și domnilor, vă rog să luați loc. Państwa. Rozpoczynamy sesję po zawieszeniu. Bardzo proszę o zajęcie. Începem uh, următoarea sesiune. Vă rog să luați loc. Sesja zawieszona w dniu 11 lutego 2010. Sesiunea care a fost suspendată pe data de 11 februarie 2010 este acum reluată. Președintele Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy, se află pentru prima dată alături de noi la ședința plenară. Îi urăm bun venit și îl felicităm încă o dată. Bun venit, domnule președinte! Uh, avem nevoie de vreo 15 minute ca să uh, reglăm toate problemele uh, la începutul sesiunii și apoi vom începe dezbaterea. Apoi aș dori să urez bun venit domnului președinte Barroso. În ultimii 5 ani a devenit o obișnuință să veniți aici. Pentru noastră nu este deloc prima dată că vă aflați aici. Proszę Państwa, kilka uwag na początek. Z przykrością muszę powiadomić Państwa, że w wypadku kolejowym... Cu regret vă informez că în accidentul feroviar produs în, în apropierea Bruselei, un coleg din doamna Candago de la Direcția Generală pentru Comunicații și-a pierdut viața, lucra la noi din decembrie 2008 și aș uh, dori din partea tuturor să îmi exprim condoleanțele uh, pentru familia ei. Uh, sigur că s-a petrecut și catastrofa cu inundațiile din insula portugheză Madeira, cele mai mari din 1993 și-au cauzat pierderea vieții a 30 de persoane. Sigur că adres, am adresat uh, condoleanțele noastre familiilor victimelor trage, acestei trage- tragedii și vom păstra un minut de reculegere în memoria victimelor acestei tragedii. Dziękuję Państwu. Mulțumim. Teraz chciałbym serdecznie powitać wśród nas obecnych. Iar acum aș dori să urez bun venit oaspeților noștri din Belarus, doamna Angelica Boris, președinta Uniunii Polonezilor din Belarus și domnul Alexander Milinkevici, câștigătorul premiului Saharov acordat de, decernat de Parlamentul European în 2006. Liderul opoziției democratice din Belarus. Białoruś niestety znów znalazła się w czołówkach gazy. Din nefericire, uh, Belarusul iarăși iar s-a aflat pe prima pagină a ziarelor din cauza represiunii împotriva ONG-urilor. Parlamentul European va apăra valorile uh, ce stau la bază și va condamna toate regimurile care persecută democrațiile, uh, organizațiile democratice doar pentru că au păreri diferite minutele întâlnirii și textul adoptat pe data de 11 februarie 2010 v-au fost distribuite. Dacă cineva are comentarii de făcut, dacă nu este cazul, se consideră a fi adoptate. Niniejsze informuje, że pod oświadczeniem pisem... Prin prezentarea vă informez că după declarația scrisă numărul 54 per 2009, Uh, privind transportul cailor destinați uh, uh, sacrificării depusă de deputații Elizabeth Lin, Sidonia Jedreșca și Carl Schlitter, astăzi, pe data de 24 februarie 2010, a primit semnăturile a mai, mai mult de jumătate din membrii partic, Parlamentului. Așadar, conform articolului 123 alineatul 4